într-adevăr, indiferent de sexul persoanei, termenul este deplasat. Trecem la voturi acum. Aș dori să urez bun venit delegației Parlamentului din partea Republicii Cârgăstan, uh, domnului uh, Iocorgu Kengeș, care cu ocazia celei de-a 13 reuniuni de cooperare de cooperare Uniunea Europeană-Republica Cârgăstan uh, este la Parlamentul European astăzi. Parlamentul este onorat de prezența dumneavoastră astăzi și am dorit să vă urăm mult uh, succes pentru a uh, întări cooperarea și prietenia între instituțiile și popoarele noastre și din partea Consiliului am primit uh, poziția în prima lectură privind regulamentul privind apărarea importurilor care fac obiectul unui dumping sau de subvenții din partea țărilor care nu fac parte din Europeană. Titlul urmează să fie anunțat la procesul verbal al uh, ședinței actuale. Termenul de trei luni de care uh, dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe uh, de mâine.